darf sie bitten platz zu nehmen. vă rog să luați loc. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind normele uniforme și procedurile uniforme pentru rezoluția instituțiilor de credit și anumite uh, firme de investiții în contextul unui mecanism unic de rezoluție și a unui fond unic de rezoluție bancară. Acesta este